uri și uh, a uh, da posibilitatea, uh, oferi posibilitatea de a face alegeri mai bune și de a încheia tranzacții mai profitabile pentru consumatori. Mulțumesc, doamnă Reding, spune președintele. Am încheiat și această dezbatere. Votul uh, va avea loc uh, mâine uh, la ora 12. Următorul punct de ordine de zi este raportul doamnei Hirsch în legătură cu cooperarea în domeniul formării profesionale și instruirii pentru a susține strategia Europa 2020. Doamna raportor, aveți cuvântul pentru 4 minute. Dar doamna Wallis are cuvântul mai întâi. Votul va avea loc, de fapt, miercuri, spune doamna Wallis. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Aveți dreptate, votul va avea loc miercuri. Așa cum scrie și aici pe hârtie, din greșeală am spus mâine. Doamna Hirsch, aveți patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnă comisar. Vorbim acum despre cooperarea în domeniul educației și formării profesionale în sprijinul strategiei Europa 2020. Trebuie să avem în vedere baza de la care pornim. În prezent există 21% șomaj în rândul tinerilor, de două ori față de media normală. Există și 40% abandon școlar, există o participare limitată a femeilor în câmpul muncii, există multe persoane care vin um, din rândul imigraților sau care suferă de dizabilități, care nu au loc de muncă. Și obiectivul strategiei 2020 este să înlăture tot aceste neajunsuri și să permită să facă, par, să facă față globalizării la nivel internațional. Prin urmare, trebuie să fim atenți la faptul că formarea profesională trebuie să fie una de înaltă calitate. Discuția a început deja în cadrul procesului de la Copenhaga, a fost urmată de comunicare de la Bruș și astăzi este rolul nostru să vedem cum poate asta, asta să se regăsească în strategia UE 2020. Este, de fapt, unul dintre punctele centrale, datorită faptului că tinerii, nu doar în domeniul școlii, ci și al formării profesionale, au ocazia de a-și petrece o parte din traseul său profes- lor profesional într-o altă țară din Uniune. Dacă Există tineri care au mers în alte țări să studieze, fără îndoială vor putea să uh, aibă în vedere și ofertelor de muncă ce vin din afara țărilor. Asta este un avantaj. Apoi, formarea profesională. Având în vedere evoluțiile demografice, uh, există persoane care trebuie să continue să lucreze mult mai mult timp. Uh, media de vârstă este în continuă creștere și există persoane care pentru a uh, găsi pentru a-și găsi un loc de muncă adecvat, trebuie să își continue formarea profesională. De asemenea, există și o conștientizare a acestei probleme în rândul angajatorilor, din perspectiva formării continue, formării profesionale continue. În acest sens, trebuie să se asigure o ofertă flexibilă. Formarea continuă nu poate să uh, împiedice viața de familie sau profesională, trebuie să existe o integrare. Cred că, de asemenea, trebuie să avem în vedere următorul aspect. În domeniul universităților a existat o mare uh, conștientizare prin procesul de la Bologna. Acum lucrurile trebuie să continue prin acest proces de educare și formare profesională. Școlile Instituțiile de învățământ superioare sunt foarte importante și nu trebuie scăpate din vedere și de aceea astăzi pledez în favoarea acestei cooperări. Mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de mine în elaborarea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Hir, spune domnul președinte. Trecem acum la intervenții. Are cuvântul doamna Papadopoulou. Vă mulțumesc! Eu vreau să salut raportul doamnei Hirsch, care pune accentul pe nevoia de a investi în educație, în formare și de a face acest lucru ținând cont de uh, nevoile reale de pe piața muncii și de adecvarea între uh, cerințele de pe piața muncii și sectorul educației. De asemenea, trebuie să ne gândim la persoanele cu dizabilități și la alte categorii cu nevoi speciale care și ele trebuie să se bucure de formare și de uh, educație. Trebuie să existe politici bine țintite în Uniunea Europeană pentru a reduce rata abandonului școlar și pentru a, a avea suficient, suficientă finanțare pentru programele de formare. De asemenea,

Văd că foarte multă lume era interesată de plenara de noapte, așa că îi dau cuvântul acum. Øh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o felicit pe raportoare pentru acest raport excelent, însă trebuie să ne gândim și uh, de contextul acestui raport. În Uniunea Europeană ne confruntăm cu o criză a tineretului. Mulți tineri trebuie să părăsească Uniunea Europeană pentru a-și găsi locuri de muncă. Acest lucru reprezintă o amenințare extraordinară asupra economiei noastre. Raportul precizează un lucru foarte important și anume necesitatea uh, de a pregăti bine tinerii dacă vrem uh, să avem locuri de muncă și ca Europa să fie competitivă. Trebuie ca tinerii să fie ușor angajabili, de aceea trebuie ca ei să aibă acces la instruire. În acest domeniu, Uniunea Europeană nu are atribuții uh, extinse, dar uh, cred că este în interesul tuturor ca standardele educaționale în Europa să fie la înălțime. Trebuie să creăm legături între um, um pregătire, instruire și uh, lumea locurilor de muncă. Acest lucru s-a făcut deja în Suedia și Germania și uh, funcționează foarte bine. Uh, mulțumesc că uh, în încheierea acestei dezbateri voi da cuvântul domnului comisar Reding. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc domnule Hirsch pentru uh, această abordare foarte constructivă și doresc să îi spun că am ascultat intervenția sa cu foarte mult interes, pentru că în urmă cu 12 ani chiar eu m-am bucat de acest dosar uh, și am început să abordez subiectul mobilității uh, în instruire, un uh, subiect care nu era pe ordinea de zi la momentul respectiv. Deci mă bucur că acest element face parte din strategia Europa 2020 și uh, doresc să vă spun că salutăm uh, raportul dumneavoastră pentru că el consolidează și complementează comunicarea Comisiei din iunie 2010. Comunicarea noastră a fost o contribuție la cea mai recentă um, revizuire a procesului uh, uh, de la Copenhaga. Multe dintre, uh, parla, dintre propunerile Parlamentului au corespuns cu măsurile propuse în comunicatul de la Bruj. Comisia este de acord cu Parlamentul. Trebuie să modernizăm uh, Uh, formarea profesională în Europa. Trebuie să avem uh, profesori uh, bine pregătiți, trebuie să avem infrastructură bine pusă la punct și facilități și de asemenea trebuie să existe mobilitate. Trebuie ca tinerii să își dorească și nu numai ei și cei care nu mai sunt la prima tinerețe, trebuie să fie motivați să călătorească într-un alt stat membru pentru a dobândi experiență, lucru foarte important dacă dorim uh, ca uh, formarea uh, și experiența să fie europene. Noi dorim să existe și egalitate de gen și ca grupurile dezavantajate să fie și ele ajutate prin programele de formare continuă și nu și, de asemenea, prin programul Leonardo da Vinci. Comisia dorește să se bucure și de sprijinul Parlamentului și așteptăm cu nerăbdare sprijinul din partea dumneavoastră. Mulțumesc! doamnă uh, Reding. Încheiem și această dezbatere. De deci, această dată votul chiar va avea loc mâine la 12 și începând cu uh,